Um, nominalizări vor fi adoptate. Apoi avem uh, termenul de depunere a amendamentelor pentru bugetul pentru 2015 în comisie și pentru membrii care se supun regulii de cel puțin 40 de membri, cei care vor să depună amendamente, până joi în 14 septembrie la ora 12 se pot depune aceste amendamente, fie în numul grupurilor politice sau a membrilor individuali, pe, până în 4 septembrie 2014 la ora 12. Pentru grupuri politice la 11 septembrie 2014 la ora 12. Comisiile